Mâncarea alimentelor care ar putea fi consumate nu are niciun sens din punct de vedere economic. E ca și cum ai arunca bani la coș. Mulțumesc foarte mult, domnule Repo. Am primit din partea Consiliului pozițiile adoptate în primă lectură, vor fi publicate în procesul verbal al acestei ședințe și termenul de depunere a amendamentelor începe de mâine. Grupul Popular European ne-a uh, prezentat o cerere de vot prin apel nominal cu privire la numirea uh, domnului Antonio Cancian în delegația pentru uh, relațiile cu peninsula arabă. Luăm notă de faptul că domnul Antonioții a fost numit la adunarea uh, parlamentară comună UE Croația și domnul Coțolino, membru al Comisiei Bugete. Domnule Kelly, aveți ceva împotrivă? Nu? Foarte bine, atunci aceste cereri se adoptă. Procesul verbal al sesiunii de astăzi va fi pus la dispoziție până la următoarea plenară. Dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, voi transmite rezoluțiile destinatarilor lor cât mai repede și dacă nimeni nu mai are comentarii, sesiunea se suspendă. Mulțumesc, domnule Kelly.